articolului 47 uh, din regulamentul de procedură, împreună cu uh, președintele Consiliului, voi semna cinci acte normative prin procedura legislativă ordinară. Titlurile acelor acte normative vor apărea din nou în procesul verbal al reuniunii de astăzi. Și acum trecem la planul de lucru pentru această săptămână. La conferința președinților, potrivit articolului 37 pe 12